slabă, vestea nefericită de la sfârșitul săptămânii, atacul armatei Mazarin din Irlanda de Nord, care a avut două victime din rândul soldaților britanici și uh, alte patru persoane care au fost rănite, inclusiv doi civili, dintre care unul este într-o stare critică, este cetățean polonez. Eh, acest eh, atac criminal asupra forțelor de securitate din Irlanda de Nord este un act, un act pe care îl condamn în modul cel mai uh, aspru posibil. Simpatia noastră se adresează familiilor soldaților care și-au pierdut viața în slujba comunității și uh, familiilor celorlalte victime. A fost uh, primul atac în Irlanda de Nord în uh, ultimii ani, un atac asupra